Drept. Mulțumesc, doamnelor și domnilor, v-aș ruga să luați loc ca să putem începe voturile. Trecem la votarea raportului domnului Peter Simon în ceea ce privește sistemele de garantare a depozitelor. Amendamentele comisiei responsabile pe fond se votează acum. Cine este pentru acestea? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem acum la amendamentul 149 revizuit. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Doamna Wortman Kohl, vă rog. The screen's there on. Ok, vielen Dank. Nach Artikel 2. Articolul 2, amendamentul 154, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 42 din partea Comisiei, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 150 revizuit, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 72 până la 74 din partea comisiei sunt caduce. 155 cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Îmi cer scuze, spune președintele, se respinge, îmi cer scuze. Vă rog să mă iertați. 151 revizuit. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă acum. 152. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 153. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Trecem acum la Mm, propunerea astfel modificată. Vot cu apel nominal. Se deschide votul. S-a închis votul. Avem un rezultat? Ah, scrie aici. Se adoptă. Și acum trebuie să mai facem votul final, tot cu vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări, domnule Simon. Wir kommen nun zum Bericht des Kollegen Vaughan. Trecem acum la raportul domnului Von, orientări pentru bugetul 2013, amendamentul 7 a fost retras. Trecem la amendamentul 2, vot nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Atunci rămâne deschis votul. Au votat to toți colegii. Atunci se închide votul acum. Se adoptă. Trecem la liniatul 9. Cine este pentru? Amendamentul 9. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 1. Cu vot nominal s-a deschis votul. A votat toată lumea. Am ala A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Trecem la amendamentul 8, a fost retras. Amendamentul 3, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 4, pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 5 cu vot nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Trecem acum la amendamentul 6. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Votăm acum textul integral. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Felicitări, domnule Von! Trecem acum la planul multianual pentru stocul vestic de stravrid negru. Cine este pentru propunerea de rezoluție? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem acum la contribuția politicii comune în domeniul pescuitului la crearea de bunuri publice. Propunere de rezoluție comună a mai multor grupuri politice. Votăm mai întâi, aliniatul 23 a textului original, vot pe părți, pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Sau vreți să verificăm? Atunci deschid votul, verificăm electronic, a votat toată lumea, s-a închis votul. Da, se adoptă. Votăm acum textul integral. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Mulțumesc. Trecem acum la rezoluția cu privire la situația politică recentă din Ungaria. Domnul Batten dorește să intervină. Vă rog. Thank you very much, Mr. Mulțumesc frumos, domnule președinte. Vreau doar să vă atrag atenția asupra faptului că primul amendament la acest raport nu pare să fie apărut uh, pe um, transmiterea în direct a ședinței de dimineață. În mod normal ar trebui să fie apară acolo ca să fie văzut de toți asistenții care pregătesc listele de vot. Și am fost informat că este prima dată când se întâmplă așa ceva din experiența de 5 ani a asistenților noștri. Nu toți membrii uh, știu poate acest lucru. Uh, că, cu privire la existența acestui amendament, vreau să spun, pentru că dacă se votează acesta, atunci tot restul moțiunii devine caducă și este, uh, asta este în sprijinul maghiarilor care să-și determine Constituția fără implicarea Uniunii Europene v-aș fi recunoscător să investigați puțin, să vedeți de ce amendamentul nu a apărut așa cum trebuie de dimineață. Vă mulțumesc frumos. Domnule Batten, despre ce amendament vorbiți? Uh, ce amendament 1 la ce rezoluție? Primul, amendamentul PPE, primul pe care îl votăm. Vorbiți așadar de rezoluția PPE. Am înțeles. Trecem acum la votarea rezoluțiilor, așa cum au fost înaintate ca ordine. Așadar, mai întâi rezoluția din partea PPE, numărul 006520. PPE, cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Se respinge. Bine, deschid votul. A votat toată lumea? Văd că este cazul. S-a închis votul. Se respinge. Trecem acum la propunerea de amendament a grupului ECR. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Aceeași majoritate, dar verificăm. S-a deschis votul. A votat toată lumea. Văd că este cazul. S-a închis votul atunci. Aceeași majoritate și se respinge. Acum, la propunerea de rezoluție a patru grupuri politice, mai întâi amendamentul 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Acum, textul original de la aliniatul 3, cu vot nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la liniatul 4, în două părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Vă rog. Deschid atunci votul la aliniatul 4, prima parte. A votat toată lumea? Bun, s-a închis votul. Se adoptă. Acum a doua parte, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? aceeași majoritate se adoptă. Trecem acum la amendamentul 4, vot nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea. Văd că este cazul, așadar închidem votul. I-a respins. Acum, textul original al aliniatului 7 pentru, împotrivă,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 Acum, textul integral acestei moțiuni de rezoluție. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? De siguranță verificăm electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea? Văd că da. Atunci s-a închis votul și se adoptă. Trecem acum la rezoluția cu privire la situația din Rusia, propunere comună a cinci grupuri politice, amendamentul 1, cine este pentru, împotrivă, nu văd, vă mai întreb o dată, cine este pentru, împotrivă, abțineri, trebuie să verificăm electronic, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm de asemenea. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 3. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu ne putem da seama, s-a deschis votul. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Respins. Alineatul 15, acum textul original. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Votăm acum textul integral al propunerii de rezoluție. Cine este pentru? Împotrivă? Țineri? Se adoptă. Trecem acum la acordul dintre UE și Maroc privind măsurile reciproce de liberalizare referitoare la produsele agricole și la produsele pescărești. Propunerea comună de rezoluție a verzilor și GUE cu vot nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Respinsă. Propunerea. Acum, propunerea de rezoluție a verzilor. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? e respinsă. Și acum, propunerea comună de rezoluție a unui număr de patru grupuri politice și mai întâi amendamentul 4 cu vot nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 5, tot cu vot nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Acum, amendamentul 1, unde mi s-a spus că doamna Muscardini dorește să înainteze un amendament oral. Corect? O Muscardini? Doamna Muscardini? Grazie, Presidente. Chiedevo, se posibile, ale... Da, mulțumesc, domnule președinte. Se poate că la amendamentul 6, la alineatul de după Parlamentul European, să mai adăugăm ceva? dacă evaluarea de, studiul de impact demonstrează dificultăți obiective în sectoarele implicate în acord, atunci Comisia să țină seama de acest lucru în contextul revizuirii politicii agricole comune. Pentru mine este uh, vorba de o uh, îngrijorare exprimată de sectorul agricol, domnule președinte. Mulțumesc. Trebuie să vă întreb dacă este cineva împotriva acestui amendament oral, dacă se întrunesc 40 de colegi chiar mai mult de 40, atunci nu, put, nu e admisibil amendamentul și votăm acum amendamentul numărul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Bine. Verificăm electronic. S-a deschis votul la amendamentul 1. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. Trecem acum la amendamentul 2 cu vot nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Astfel, textul original devine caduc. Trecem acum la amendamentul 6 cu vot nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Trecem acum la amendamentul 3 cu vot nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Trecem acum la votul final pe textul integral. Cine este de acord cu întregul text? Împotrivă? Abțineri? Verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la raportul colegului Bove cu vot nominal. Vă rog, domnule Bove. Oui, uh, Domnule președinte, dragi colegi, nu o să vorbesc prea mult. Vreau doar să spun că raportul privind acordul de liber schimb, care îmi poartă numele, după, în urma votului din cadrul Comisiei de Comerț Internațional care a fost pentru acest acord, uh, Raportul continuă să împartă numele până în prezent și fac apel să se voteze împotriva acestui raport, deci să punem nu. Cei care sunt împotriva acestui acord să spună nu și nu da. Asta vreau să precizez. Okay. Mulțumesc, domnule Bove, pentru această clarificare. Deschid votul la raportul domnului Bove. A votat toată lumea? S-a închis votul. Raportul se adoptă. Trecem acum, vă rog, domnule Bove. Oui, au, au vu du, du résultat Dat fiind rezultatul, mă uh, pliez pe ceea ce hotărăște majoritatea, deci îmi retrag numele și vreau să mulțumesc tuturor colegilor din acest Parlament care au participat la dezbateri, fiindcă este foarte important că pentru prima dată a avut loc o dezbatere pe comerțul internațional și cred că trebuie să continuăm în acest sens. Sper să se țină seama la nivel de comisie de dezbaterile care au avut loc. Mulțumesc! Bun. Domnul Bove și-a retras numele, presupun că se transformă atunci în raportul Morera, conform practicilor acestei camere. Atunci felicitări, domnule Morera. Trecem acum la situația din Siria. Propunerele comună de rezoluție din partea unui număr de 5 grupuri politice. Votăm textul integral. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Cea de 19-a sesiune a Consiliului ONU pentru drepturile omului. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 3. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 12. Pentru? Împotrivă? Abțineri? se respinge. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 4 cu apel nominal s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. Trecem acum la 6 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 15 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 7 pentru, împotrivă, abțineri, Trebuie să verificăm. S-a deschis votul. A votat toată lumea. Se închide votul. Se adoptă. Amendamentele 9 și 21 sunt identice, de aceea le votăm paralel cu vot nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se resping. Amendamentul 10 cu vot nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Numărul 11 pentru, împotrivă, abțineri. Încă o dată, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Textul original, aici există un amendament oral din partea domnului Preda. Domnule Preda, unde este? Vă rog, domnule Preda, aveți cuvânt. Da, mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea uh, să vă propun ca prima parte a paragrafului 29 să fie suprimată condemns recent statement of the minister of justice of japan on a possible resumption of the use of the death penalty. raiunea este simplă în cursul amiezii vom vota o rezoluție special consacrată acestei probleme rezoluția convenită de toate grupurile politice este mult mai nuanată decât această frază. mulțumesc. Äh, este cineva în favoarea solicitării domnului Preda? Este cineva împotrivă? Foarte bine, situația e clară. Deshalb bleibt der Paragraph 29. Atunci aliniatul 29 rămâne neschimbat. Votăm acum amendamentul 17. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, se respinge. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 20 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 31. Textul original în două părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm, deschidem votul la 31, textul original, partea a doua. A votat toată lumea? Văd că este cazul. S-a închis votul atunci. Se adoptă. Trecem acum la amendamentul 5. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. Textul original al aliniatului 50 cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Votăm acum textul integral. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Urmează accesul la cărți al persoanelor de nevăzătoare, o cerere a Comisiei PETI, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Convenția regională cu privire la regulile de origine preferențiale pan-euromediteraneene. Amendamentul 1. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, nu se respinge. Textul integral, cine este pentru, împotrivă, Votul nominal este la raportul următor. Aici nu este uh, prevăzut așa. Votăm așadar încă o dată textul integral. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. Trecem acum la raportul colegului Menendez del Valle, aceeași temă, vot nominal, s-a deschis votul, a votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. Felicitări! Și acum, pe final, viitorul programului european de monitorizare a pământului, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Mulțumesc! Potrașevici.